la susținerea continuă a Uniunii Europene pentru eradicarea poliomelitei, care a fost înaintată de către Linda McAvan și alți noi, nouă membri, care au obținut 404 semnături, ceea ce înseamnă deci majoritatea membrilor din Parlamentul European. În conformitate cu regula 136 din regulamentul de procedură, aceasta va fi publicată în procesul verbal al reuniunii de astăzi cu numele semnatarilor și va fi transformată și va fi transmisă adresanților.